Bene, cominciamo subito i nostri lavori anche perché abbiamo problemi. Dragi colegi, haideți să începem ședința noastră pentru că avem doar o oră și jumătate pentru această parte a reuniunii noastre, cu toate că este o parte foarte importantă. Așadar, aș dori să începem imediat. În primul rând, vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți, mulțumesc mai ales domnului Simpson, și membrilor Comisiei ITRE pentru această a patra reuniune comună cu Comisia noastră pentru Industrie și Transport, pentru Industrie și Cercetare. Astăzi, cele două comisii, pentru industrie și pentru transport, se ocupă de un subiect foarte important. După cum știți, această reuniune este coprezidată de cei doi președinți, doar pentru a organiza uh, ședința mai bine. Eu voi fi cea care mă voi ocupa de uh, prezidiu în mare parte pentru a simplifica lucrurile, dar sigur că domnul uh, Simpson uh, este invitat să intervine oricând dorește. După cum știți, avem 743 de amendamente la acest, la acest regulament și astăzi vom auzi prezentările pe cele trei uh, seturi de amendamente. Apoi vom avea o dezbatere. Votul este programat să aibă loc pe 27 noiembrie. Și mulțumesc, spune președinta, pentru documente. Acum așadar, haideți să trecem direct la treabă și am să dau cuvântul primului raportor din cei trei, doamna Ayala Sender, care are 5 minute la dispoziție. Sí, gracias, señora presidenta. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, trebuie să vă spun că e o mare plăcere să ne aflăm astăzi cu toții împreună și să pot face această prezentare. Știu că e destul de greu să ne organizăm în cele două comisii, dar aș dori ca pe viitor să avem și o oarecare, oarecare marjă de flexibilitate pentru ca raportorii să poată să aibă suficient uh, timp pentru a se ocupa de diversele chestiuni uh, practice Uh, mecanismul Conectarea Europei este un subiect foarte complex și ar fi mult mai simplu, ar fi mult mai bine, de fapt, dacă am purta această discuție într-o zi de marți, pentru ca și colegii care călătoresc din țări mai îndepărtate să poată să fie prezenți. Deci, dacă avem o mai mare flexibilitate, atunci uh, ne vom putea face treaba mai bine și mai ușor. Haideți să nu uităm că de fiecare dată când cerem o schimbare de program, aceasta ne este refuzată, din păcate, și uh, ar, un pic de flexibilitate n-ar ajuta în munca noastră. Deci vreau să rog secretariatul să depună eforturi suplimentare pentru ca pe viitor să uh, facem viața mai ușoară raportorilor. Așadar, trecând la subiect, mecanismul conectarea Europei este un uh, mecanism cheie. De la ultimul schimb de opinii de la reuniunea comună a celor două comisii, uh, președinția cipriotă a făcut o propunere de buget care nu ne mulțumește absolut deloc. Este propunerea de buget pentru partea financiară a instrumentului. Declarațiile generale care au fost făcute în favoarea creșterii și a creșterii locurilor de muncă în Europa, dată fiind situația de criză și de paralizie a economiei, uh, ei bine, aceste declarații au fost toate uh, foarte pozitive. Însă, președinția cipriotă a venit în cele din urmă cu o propunere de buget care nu alocă suficiente fonduri acestui mecanism care este de importanță vitală în, uh, pentru viitorul Europei în domeniul uh, investițiilor în uh, Transportele, comunicații și energie. Bugetul este foarte modest și acest lucru mi se pare, trebuie să spunem, este inacceptabil. Așadar, pentru a uh, nu ajunge în situația să uh, refuzăm bugetul, cred că ar trebui să facem niște propuneri critice și asta am încercat să facă raportorii. Dacă cumva Consiliul va uh, Uh, respinge un buget mărit, atunci va trebui să revizuim lista proiectelor și eu cred că niciunul dintre noi nu-și dorește să reducă această lista proiectelor. De aceea trebuie să luptăm pentru a menține bugetul la volumul său actual. Și avem vreme de acum și până la Consiliul din noiembrie să încercăm să ne susținem uh, cât mai puternic argumentele. Avem uh, anumite amendamente care sunt radicale, care doresc să schimbe natura proiectului în sine și cred că în momentul de față nu ar, nu ar fi rezonabil să includem aceste amendamente. Cu toate acestea, s-ar putea să includem anumite aspecte menționate în acestea, referitoare la finanțarea rețelei globale, de exemplu. Și, sigur, după aceea, în discuții putem să vedem dacă avem o majoritate sau o minoritate uh, pentru aceste amendamente. Dar cred că amendamentele radicale ar trebui păstrate la minim. Există și un alt grup de amendamente uh, de, care se referă la Irlanda și se referă la rețele închise. Sigur, Irlanda, după cum știți, este o insulă și căile feroviare, de exemplu, nu pot fi dezvoltate ca infrastructură în același fel ca pe continent. Deci, sigur, statele membre au anumite trăsături specifice care pot să le facă situația mai dificilă și care uh, pot să justifice creșterea fondurilor pentru țările respective. În ceea ce privește rețelele urbane, cred că este un domeniu în care trebuie să transmitem un semnal politic. Deci e foarte important să menționăm acest lucru și mulțumesc cu căldură colegilor care au, ne-au susținut abordarea pe acest subiect. Apoi, în ceea ce privește noile tehnologii și inovarea, pot să înțeleg interesul anumitor uh, colegi de a intra în detaliile dificile privind finanțarea acestor soluții de tehnologie. Numărul membrilor care au susținut aceste amendamente arată susținerea tocmai a acestor proiecte care uh, se încadrează foarte bine în obiectivele Europa 2020 și raportorii au încercat să includă aspecte din aceste amendamente într-o manieră echilibrată. De asemenea, eurodeputații, mai ales cei din Germania, și-au manifestat interesul pentru posibilitatea de a investi uh, în uh, material uh, rulant. Avem, uh, din păcate, fonduri destul de limitate la dispoziție, trebuie să vă reamintesc, și uh, investițiile acestea Uh, cer foarte mulți bani, deci poate că ar fi mai bine să găsim alte instrumente financiare prin care să se financeze aceste proiecte, pentru că fondurile pe care le avem la dispoziție sunt foarte limitate, foarte limitate și aceste infrastructuri necesită investiții de mare uh, valoare. În ceea ce privește sistemele de finanțare și modelele de finanțare, există o propunere pe care putem să o discutăm, și anume dacă să creștem sau nu nivelul finanțării. S-a prezentat o propunere de compromis și cred că acesta, aceasta merge pe linia cea bună, și anume trebuie să îi ascultăm pe colegii din statele membre și din uh, toate comisiile Parlamentului European implicate, colegi care argumentează că într-o fază incipientă, ar trebui să încercăm să menținem repartizarea națională așa cum este în momentul de față. Și apoi, în fiecare stat membru, fiecare guvern poate să repartizeze fondurile așa cum consideră mai bine. Și apoi, uh, dacă situația se uh, schimbă atunci uh, putem să repartizăm fondurile într-un mod diferit, alocând mai mulți bani acelor proiecte care uh, și-au dovedit uh, eficacitatea. Pentru a încheia, doamnă președinte, vreau să vă spun că am observat o reticență a Comisiei uh, în încercarea de a coordona toate aceste interese regionale, dar cred că aceste instrumente financiare pot fi util bine utilizate, chiar dacă avem un buget uh, modest, putem să creștem sinergia și coordonarea între regiuni în, în domenii atât de importante cum sunt transportul, energia și telecomunicațiile. Președinta, mulțumesc domnul Riche acum. Și apoi următorul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint, vreau să repet ceea ce s-a spus deja de către colega care tocmai a vorbit. Consider că toată lumea, și raportorii, și deputații care au depus de amendamente doresc o plusvaloare adăugată europeană reală și creștere economică. Acest instrument este un, uh, un excelent la dispoziția noastră pe termen scurt. Trebuie să vedem, deci, cum vom finaliza aceste marile, mari coridoare europene și cum vom putea să respectăm, bineînțeles, și mediul și durabilitatea și principiile și chestiunile sociale. Acum, un comentariu legat de președinția cipriotă și propunerea bugetară aferentă. S-a pus întrebarea dacă suntem mulțumiți de banii pentru energie și transport. Pentru transport 22 de miliarde, pentru coridor adică 15 miliarde. De fapt, asta înseamnă o creștere infimă. În perioada precedentă financiară am aprobat 10 miliarde. Dacă este să actualizăm acum datele și să le comparăm, uh, nu avem decât nimic, zero, o creștere zero. Deci din start avem uh, un buget uh, pur și simplu slab care nu aduce nimic în plus. Cred că propunerea nu trebuie să fie modificată, ci este pur și simplu inacceptabilă. Nu este o bună bază de discuție. Acum, dacă ne uităm la alte subiecte, aparte planul de coeziune despre care a vorbit Ines, compromisul pe care îl avem în față, uh, trebuie să ia în considerare atât bugetele naționale cât și principiul neutralității. Cred că dacă lucrăm pe acest echilibru se poate accepta. Bineînțeles că trebuie să favorizăm uh, mai cu seamă căile ferate, dar și autostrăzile mării, în detrimentul, bineînțeles, autostrăzilor. De asemenea, să favorizăm uh, cooperarea atât pe plan european cât și Uh, cooperarea și uh, comunicarea între cele trei principale instituții, uh, mergând poate dincolo de principiile pure ale comitologiei, ne uitând însă nici accentul pe cooperarea pe plan regional. De asemenea, o simplificare a procedurilor pentru un text nu foarte greoi. Trebuie, deci, să intervenim cu hotărâre și cu procente și cu uh, bani care, într-adevăr, contează și care împing Europa în față și nu o lasă, uh, sau anumite regiuni Europa nu rămân pe margine. Deci trebuie să fie niște sume cu adevărat uh, cu pondere. Ceea ce privește acele echipamente îmbarcate, securitate, uh, interoperabilitate, zgomot, RTMS, retro fintech. Deci, uh, material rulant, navigabil, etc. Acestea nu vizează infrastructurile, așadar ele sunt în afara domeniului de aplicare al acestui uh, dispozitiv legislativ. Apoi, e vorba și de uh, prevederi bugetare foarte mari față de bugetul care ni s-a preconizat, despre care am vorbit numai în ce. Și Apoi e vorba de a ne trece chiar într-un cadru extra-instituțional. Mergem dincolo, deci, de cadrul legislativ și am avea uh, și uh, parteneri de dialog, tot așa, din afara instituțiilor. Bineînțeles că alte propuneri merită să fie totuși luate în considerare, în funcție, bineînțeles, și de fiecare stat membru. În ce privește cei care depun cererile, diversitatea este foarte mare. Pot să fie instituții, pot să fie persoane publice, private, cu profiluri diferite și este clar că discuția nu va fi una ușor de purtat. Apoi aș mai insista asupra necesității de a respecta criteriile care sunt deja destul de uh, vaste sau, cum să zic, destul de generoase. Deci, încă o dată, valoarea adăugată europeană, accent pe coridoare, raportul preț-performanță în condiții de buget restrâns, de criză și deci o mai bună capacitate managerială. Și având în vedere că, pe de altă parte, există și alte surse de finanțare spre care ne putem uh, uh orienta în afară de cele pur legate de mecanismul de interconectare. Iată, deci, principiul principalele mele observații și vreau să spun că bătălia principală se va purta în afara comisiei noastre, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult! Eh, Respectul de Vă mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul de intervenție de asemenea. Îi dau acum cuvântul doamnei Vălean. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și deputaților care au contribuit la îmbunătățirea acestui raport. Am primit aproximativ 600 de amendamente de la membrii ambelor comisii și aștept uh, cu nerăbdare discuțiile fructoase din, ale reuniunilor, uh, din cadrul reuniunilor coordonatorilor. În ceea ce privește uh, finanțarea, am salutat um, um, abordarea mm, președinției cipriote, însă uh, în alte domenii, um, propunerea uh, președinției cipriote este inacceptabilă pentru că implică o reducere de 40% a fondurilor. Uh, este clar că suntem într-un moment de criză, dar nu putem să trimitem cetățenilor mesaje uh, contradictorii. pentru că în același timp uh, se vorbește despre promovarea creșterii și despre ieșirea din recesiune. De asemenea, îi sprijin pe colegii mei care sprijină propunerea Comisiei de 15 miliarde de euro. Suntem convinși că fiecare euro va fi util dacă vrem să ne, să ne modernizăm infrastructura. Și cred că poziția noastră va fi sprijinită de uh, colegii din uh, toate comisiile Parlamentului. Bineînțeles că avem o responsabilitate de a ne asigura că acest uh, instrument va fi utilizat în mod cât mai eficient. Având resurse limitate, avem nevoie de acel efect de pârghie pentru a mobiliza finanțarea privată. Drept urmare, nu putem să ne bazăm numai pe subvenții publice. De aceea, în sectorul energetic, am recomandat ca 80% din buget să fie alocat unor um, proiecte de interes comun prin, inter- prin instrumente financiare. Acesta a fost scopul amendamentelor noastre și ne bucură să vedem faptul că această abordare este sprijinită de raportorii din umbră de la ITRE am depus o, un ordin de mărime între 60 și 90% în acest caz și cred că vom ajunge la un compromis. În domeniul telecomunicațiilor, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra cererii de internet de bandă largă, o abordare sprijinită de, domnul, de doamna Trautman și de domnul Pirilio. Au existat și alte amendamente care cer concentrarea finanțării asupra instrumentelor financiare. De asemenea, finanțarea uh, infrastructurilor uh, pentru agenda digitală ar trebui să fie făcută prin granturi. Ceea ce privește articolul 10, uh, referitor de asemenea la finanțare, uh, se propune uh, cofinanțare de 30 până la 50% pentru lucrări în sectorul energetic da, va, cu siguranță va fi posibil un amendament de compromis și vom putea negocia în conformitate cu instrumentele financiare și granturile pe care le avem la, disp la dispoziție. Obiectivul pentru telecomunicații și energie este să ne asigurăm că piața rămâne în centrul procesului și că nu există o prea mare centralizare politică și distorsiuni. De asemenea, nu dorim o diversiune a fondurilor structurale sau fondurilor de coeziune. Este un instrument de creștere diferit care poate uh, completa finanțarea um, tradițională. Este un schimb de paradigme pe care, care înseamnă că trebuie să, și noi să ne schimbăm mentalitatea ca, pentru ca el să funcționeze. În următoarele săptămâni trebuie să luptăm pentru buget, însă trebuie să uh, de asemenea, să ne restabilim prioritățile în funcție de uh, mijloacele pe care le avem la dispoziție. Va trebui să facem alegeri politice cu privire la ceea ce vrem să finanțăm, pentru că dacă nu, acest mecanism ar putea să fie o formă fără fond și să nu aibă niciun fel de impact. În sectorul energetic uh, s-ar putea să trebuiască să uh, stabilim anumite priorități sau, de exemplu, să, să alegem o singură prioritate în fiecare regiune. Alte filtre de, de stabilirea a priorităților ar fi criteriile și um, um, programul uh, multianual de lucru al Comisiei. Alegerile vor fi dure, stimați colegi, însă trebuie să facem cât mai mult cu resursele pe care le avem la dispoziție și, bineînțeles, aștept cu nerăbdare dezbaterea ce urmează să o avem. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Ferm, timp de 3 minute din partea Comisiei pentru Buget. În primul rând, dați-mi voie să menționez propunerea cipriotă. O serie dintre colegi s-au referit la asta, eu nu, mă, nu voi spune prea mult despre asta, ci voi spune uh, următorul lucru. Cu cât tăiem mai mult din buget, cu atât mai, va, mai greu va fi să avem un buget bun. Pentru că toată lumea preferă să aibă alocările pe care le avem deja, însă cine va apăra cheltuielile de care chiar avem nevoie pentru a îmbunătăți economia Uniunii Europene în viitor, în inovație, în cercetare, în infrastructură avizul uh, Comisiei pentru Bugete pentru acest mecanism, câteva comentarii, mai ales în ceea ce privește instrumentele financiare. Din punctul nostru de vedere, conceptul instrumentelor financiare a fost preluat de către raportor, ne bucurăm că acest lucru este cazul. Câteva comentarii tehnice. Uneori utilizăm um, termenul investiții suboptime. În unele cazuri a devenit uh, non-optim. Este ceva mai, care sună mai grav decât uh, este cazul. Nu trebuie să, sperăm, să speriem statele membre. De asemenea, distorsiunea ale pieței. Trebuie să fim precauți. Nu vrem să uh, uh, eliminăm forme de finanțare care sunt deja disponibile. Însă trebuie să stabilim, să creăm o nouă piață pentru investitori pe termen lung care nu investesc în astfel de proiecte de obicei. Este foarte important să nu vorbim despre distorsiunea ale pieței atât de mult, să vorbim despre importanța complementarității. Um, dar uh, și aici am depus uh, câteva amendamente în acest sens. De asemenea, aș dori să mă refer la încă ceva. Cred că raportul trebuie să se uh, concentreze asupra scopului și a obiectivului, a intenției instrumentelor financiare. Multe investiții bune nu au loc pentru că uh, creditarea este inaccesibilă sau foarte greu de obținut, pentru că există alte obstacole și asta împiedică redresarea economică. Eficiența cheltuielilor europene, finanțărilor europene uh, și efectul de pârghie sunt esențiale și vor fi necesare pe termen lung, probabil, și nu numai pe termen scurt. Deci ar fi important să subliniem acest lucru. De asemenea, considerăm că este foarte important ca atunci când este evaluat acest mecanism, Comisia să facă și o evaluare a unor posibil pași viitori. Cum continuăm? Creștem finanțarea în proiecte uh, prioritare? Noi am uh, propus ideea portofoliilor de produse, investiții în energii regenerabile. Există uh, posibilități de uh, instrumente financiare bazate pe capital propriu. Uh, trebuie să avem în vedere toate aceste perspective. Am să vă rog să vă uitați și la legătura cu uh, inițiativa referitoare la obligațiunile de proiect. Uh, în ceea ce privește uh, comasarea, amestecul mai multor instrumente financiare, cred că trebuie să creăm un fel de trusă de unelte din care să alegem în funcție de proiect modul de finanțare, dar să fim deschiși, să fim uh, Uh, flexibili uh, în ceea ce privește utilizarea atât a granturilor și a um, finanțării europene. Apoi, în ceea ce privește coeziunea, este foarte important să apărăm includerea fondurilor de coeziune în uh, mecanism pentru că este ceva foarte important, trebuie să sprijinim statele membre astfel încât să uh, facă proiecte bune și atunci când uh, solicită finanțare. finanțare. Mulțumesc. Acum uh, trecem la raportorii din umbră și începem cu domnul Cancian în numele Comisiei ITRE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că este important să facem câteva remarci în primul rând, în ceea ce privește utilizarea instrumentelor financiare uh, inovatoare. Trebuie să garantăm acest lucru, fie că este vorba de obligațiuni de proiect sau fonduri specializate uh, pentru candidaturi individuale. Chiar dacă nu stabilim un prag, trebuie să ne asigurăm că vor fi utilizate. Nu cred că ar trebui să blocăm posibilitatea uh, utilizării acestora de la început Trebuie să avem această posibilitate pentru a avea, pentru a putea implica și sectorul privat, astfel încât să putem avea și parteneriate public-private, de exemplu. Sunt de acord cu um, raportorii uh, ceea ce avem în telecomunicații trebuie să fie păstrat așa cum avem, dar cum este, dar să um, să subliniem și instrumentele financiare inovatoare. De aceea este foarte important să avem o parte a bugetului pentru asta. Apoi, în energie, uh, rețelele inteligente sunt ceva ce ar trebui să luăm în considerare. Apoi, în ceea ce privește acest mecanism în domeniul transportului, eu m-am ocupat de acest lucru, de autostrăzile mării. Um, cred că trebuie să putem promova proiecte și cu state nemembre, combinând finanțarea TNT cu alte surse de finanțare. Trebuie de asemenea să promovăm comerțul, însă nu trebuie să uităm cine sunt partenerii noștri în aceste schimburi comerciale. Mai există și un al treilea nivel. Vorbim de fapt de guvernanță. Trebuie să creăm o platformă care să fie ghidată de coordonator care să aibă puteri reale. Și în loc să ne ocupăm numai de aspecte locale, trebuie să putem să punem în aplicare aceste coridoare, să facem uh, progrese aici. În trecut, uh, coordonatorii s-au schimbat uh, foarte des și aveau senzația că nu pot face mare lucru. În ceea ce privește SESAR, Avem nevoie de acțiune europeană pentru toate părțile acestui program, mai ales pentru a, um, a ne asigura că avem o programare uh, eficientă și uniformă. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm, să ne concentrăm asupra ultimelor verigi care fac în așa fel încât coridoarele noastre să fie într-adevăr utile. Sunt uh, Uh, mici investiții cu care putem obține mari rezultate. Mulțumesc, spune doamna președinte. Trei minute, domnul Pirilo. sui quali se... Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne gândim la amendamentele care se referă la articolul 7.3, eligibilitatea proiectelor de interes comun. Deci e vorba de acea finanțare comunitară. Așa cum știți, Comisia ITRE, acum vreo câteva săptămâni, a supus la vot raportul Corea de Campus. Era vorba de acele linii orientative directoare pentru proiectele de infrastructură energetică. În acest cadru am ajuns la un compromis pe articolul 15 care spune care sunt criteriile reținute pentru fondul european, fondurile europene. Deci, am câteva îndoieli în ceea ce privește compromisul la care s-a ajuns, având în vedere că avem și proiecte de la alte fonduri și cred că nu suntem pe o bună direcție politică. Din ce cauză? Asta repune în discuție tot ce am adoptat noi până acum la ITRE. Și însăși poziția, poziția Parlamentului pare să nu mai fie consecventă. Nu trebuie să uităm mandatul pe care l-am dat colegului nostru pentru trialog. Da, ne-am axat mult pe proiectele care pun accentul pe sinergii și este bine că am ajuns să, uh, să reuș- încercăm să punem accentul pe diminuarea ratei de cofinanțare, a cei 10% pentru proiectele cu schimbare climatică sau cele care vizează contracararea efectelor uh, de emisii de gaz cu efect de seră, de asemenea alte resurse um, pentru proiectele energetice. Cred că putem, de asemenea, deci, în aceste condiții să finanțăm mai multe proiecte, dacă cadrul financiar multianual, chiar și în condițiile în care acesta va scădea. Însă anumite proiecte mai strategice cu o siguranță vor avea de suferit. O ultimă observație despre telecom, telecomunicații. După cum arată unele amendamente, se pare că nu vom avea decât uh, finanțare prin instrumentele financiare în domeniul telecomunicațiilor. Asta înseamnă că firmele din acest sector vor putea ele să hotărască dacă merită să investească într-un proiect, numai uh, având în vedere aspectul său pur comercial zonele de munte, zonele izolate de la țară, nu sunt deloc atractive pentru investitori și nu sunt deloc, să zicem, comercial, din punct de vedere comercial, atractive. Deci ce facem cu aceste regiuni? Mulțumesc colegului Perile, domnul de Bacher. Ehm, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorilor pentru munca grea depusă. Am uh, depus multe amendamente, s-au depus multe amendamente. O primă observație, care este de fapt și o întrebare. Multe amendamente se referă la anexe. Eu credeam că am ajunsesem la un fel de gentleman's agreement ca să nu umblăm la anexe, însă văd că pe diferitele coridoare s-au depus până la 130 de amendamente. Uh, și va fi foarte greu să alegem greul de neghină. Amendamentele care diluează textul comisiei, use it or lose it, de exemplu, aceste amendamente nu au ce să caute aici. Dacă avem un principiu first come, first serve, primul venit, primul servit, acesta ar fi un mai bun principiu de bază pentru competitivitate și concurență. Apoi, în ceea ce privește politica portoare, competitivitatea acesteia, inovarea, aviația, dezvoltarea și alte tipuri de transporturi. Toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi și va trebui să avem aici o abordare cât se poate de echilibrată în ceea ce privește diferitele moduri de transport. În ceea ce privește acele miliarde care nu mai fac parte din fondul de coeziune, eu cred că Comisia avea intenții nobile inițial. Sunt convins de asemenea că și compromisul uh, va fi unul la fel de nobil și că vom reuși să ajungem la un astfel de compromis și cu transparență. Eh, trebuie să nu uităm ce facem cu acești 10 miliarde care trebuie să fie cu adevărat o plus valoare. Ce privește mie, avem nevoie de uh, propuneri de calitate. Trebuie să dăm semnalul că e vorba de un program bun care aduce plus valoare europeană și care uh, este în beneficiul tuturora. Mulțumesc. Urmează domnul Kramer ich bedanke mich auch bei dem Berichterstatter. Aș vrea să mulțumesc raportorilor. Va fi greu cu atâtea amendamente să mai găsim și amendamente de compromis. În primul rând um, am, considerăm că um, există foarte multe dorințe, însă ele trebuie să fie sprijinite și de finanțare. Dacă am fi știut că vor exista asemenea reduceri uh, bugetare, am fi, um, am fi procedat diferit. Um, tunelul uh, Brenner-Basel uh, um, trebuie să fie săpate 200, trebuie să fie săpate 230 de kilometri de tunel pentru acest tunel. Și aici nu sunt locuri de muncă, sunt uh, mașini care, fac, care sapă. Apoi, vrem durabilitate financiară și ecologică. Trebuie să vedem și cum câștigăm bani cu aceste proiecte, dar și cum, câte locuri de muncă creăm atunci când se construiește ceva. Pentru că se, trebuie să vedem dacă se utilizează uh, mașinării gigantice timp de 30 de ani sau dacă, utilizăm, dacă creăm locuri de muncă. Apoi, aspectele transfrontaliere. Uh, Știm că rețeaua uh, feroviară europeană are mari uh, lipsuri, are uh, părți care lipsesc, uh, mai ales la granițe și exact acolo uh, Uh, trebuie să uh, finanțăm. lucrul nu a fost prevăzut uh, nici măcar ca principiu, de aceea am depus aceste amendamente pe care le-am depus. Doamna Ella Sender spunea că nu există așa mare probleme cu zgomotul. Eu cred că economisim bani și timp dacă combatem zgomotul la uh, sursă, pentru că uh, o sumă foarte mare de uh, bani s-a, s-a acordat uh, Uh, pentru, crear, pentru construcția acelor uh, pereți protectori. Și dacă îl combatem uh, la sursă, în loc de 10 miliarde, putem să cheltuim numai 4 miliarde pentru a reduce zgomotul, pentru că mm, economisim timp, bani și lucrăm eficient. Um, noi, de exemplu, am redus fonduri la feroviar Uh, cel mai scump proiect al uh, Republicii Germ uh, Federale Germana, de exemplu, ministrul german la ora actuală se refera la un proiect al canalului Rin-Main-Dunăre dar uh, vorbea des, și de asemenea despre extinderea Elbei uh, și zicea că unele dintre aceste proiecte sunt uh, idei mai proaste decât a fost turnul, turnul lui Babel. Însă vrem ca Europa să fie din ce în ce mai unită și nu să se întrerupă de fiecare dată când avem o graniță. Mulțumesc, doamna Foster. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să dau citire unor note din partea domnului Ziller, raportul din umbră care nu poate să fie aici astăzi. Vreau să mă scuz și mulțumesc raportorilor pentru munca lor. Aștept răbdare să discutăm în următoarele săptămâni acest dosar. Microfon. Domnul Ziller susține mecanismul de conectare europeană care va aduce valoare europeană adăugată reală infrastructurilor de transport din Europa. Domnul Ziller susține abordarea coraportelor de la TRAN și, de asemenea, dorește să se clarifice niște chestiuni. În primul rând, proiectele prioritare. Propunerile coraportorilor de a acorda uh, pentru proiectele prioritare trebuie să se bazeze pe uh, acordarea de granturi pentru a evita fragmentarea rețelelor. În ceea ce privește acei 10 miliarde de la fondul de coeziune și realocarea acestora după evaluarea pe, de la mijlocul parcursului, domnul Zirel dorește acest lucru, să trebuie să vedem cum se vor împărți banii Uh, între statele membre, respectându-se acele bugete naționale. Domnul Ziller consideră că în anumite situații o concurență între statele membre va duce la proiecte mai bune. Iar banii care nu sunt folosiți după evaluarea la mijlocul parcursului trebuie să fie destinați altor state care ele sunt capabile să propună proiecte cât mai bune posibil. Ceea ce privește acel capping sau plafonare, trebuie să fie clar că nu trebuie să se limiteze aceasta la 2,5% din, uh, din PIB. Uneori, în aceste condiții, anumite proiecte pot fi paralizate sau, mai bine zis, oprite, numai pentru că s-a ajuns la acel prag de 2,5%. Și acum câteva concluzii, doamnă președinte. Sunt într-adevăr ceva probleme și probleme mari în ceea ce privește uh, sporirea bugetului pentru infrastructuri în contextul de criză actual. Cheltuielile trebuie să se bazeze și să se concentreze pe zone care promovează durabilitatea. Uh, și trebuie să fie o adevărată valoare europeană, să înlăture birocrația și așa mai departe și alte blocaje din sistem. De asemenea, avem nevoie de cheltuieli într-un cadru comun și credem că facilitatea de conectare a Europei va duce la acest lucru. Însă nu trebuie să complicăm lucrurile din punct de vedere administrativ. Și, în sfârșit, salutăm introducerea instrumentelor uh, inovatoare financiare, cum ar fi acest mecanism, care va fi un instrument și un, o pârghie pentru a ajunge la creștere în Europa în ceea ce privește actele delegate, suntem îngrijorați de folosirea lor, pentru că statele membre trebuie să fie implicate mai mult și așteptăm cu nerăbdare, bineînțeles, dezbaterea aferentă. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Turmes, Claude. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Foarte pe scurt o să mă concentrez pe câteva aspecte cheie. În primul rând, propunerea Consiliului de buget de săptămâna trecută este aproape așa o bătaie de joc este vorba de un buget care trebuie să aducă valoare europeană. Dar dacă vă uitați în amănunte, uitați-vă, cercetare, programe de, pentru studenți, sănătate și așa mai departe. Toate programele care au, aduc, au adus o adevărată valoare europeană au fost uh, reduse pe când celelalte, cum ar fi cele structurale, nu au fost deloc reduse. Din ce cauză? Pentru că avem faimosul principiu al subsidiarității. Chiar dacă nu suntem de acord asupra anumitor detalii, noi ca Parlament trebuie să fim uniți și să ne luptăm pentru că pur și simplu această reducere de 40% propusă de președinția cipriotă este o ofensă și nu poate să fie acceptată, pentru că valoarea europeană aici pur și simplu este uh, călcată în picioare. În ceea ce privește energia, este mare nevoie de infrastructuri pe electricitate, de electricitate. Mai puțin poate pentru gaz. Pentru că avem o directivă privind siguranța aprovizionării care vorbește despre acele fluxuri uh, inversate de aprovizionare cu gaz. Avem de asemenea optimizare uh, în ceea ce privește uh, aprovizionarea prin conducte și congestionarea acestora și cât privește volumul gazului, nu cred că vom asista în următoarele zeci de ani la o creștere spectaculoasă. Suntem deja pe un platou astăzi în ce privește această folosire. Avem deja în uh, vedere programe de um, optimizare a folosirii energiei în uh, clădiri, în ceea ce privește deci folosirea gazului. Deci nu avem atât de mare nevoie de infrastructuri pe gaz, ci mult mai mult pe electricitate. Apoi, aceste um, infrastructuri pentru gaz și electricitate sunt absolut reglementate pe 15 ani, prețurile sunt controlate, negociate pe 15 ani și știm foarte bine că granturile nu au ce să caute aici sau să fie folosite la minim. Granturile ar putea să fie cumva acordate pentru pro proiecte mai politice, cum ar fi o, uh, in, țări baltice mai puțin dependente de Rusia în ce privește aprovizionarea sau uh, pentru cumva pentru a controla prețurile de acolo, de, eh, prețurile de gaz în țările baltice, pentru că ele ar putea să crească foarte mult dacă Rusia ar dori, etc. Deci e vorba de priorități politice. Însă aici, de fapt, e vorba despre un business, despre activitate comercială și deci granturile nu au ce să caute sau trebuie să fie folosite cu foarte multă prudență instrumentele financiare trebuie să fie folosite în combinație cu uh, creditele de la bancă pentru a putea atrage în continuare deci credite și pentru a putea avea asigurările necesare am avut, avem o problemă legată de capital astăzi în Spania, în Grecia, în Portugalia. Ca investitor trebuie să plătești ratele ale dobânzii extrem, extrem de ridicate la bancă. Trebuie să găsim o soluție și cu asta închei, doamnă președinte. Cred că toate țările care suferă astăzi din cauza piețelor financiare vor da înapoi și mai mult pentru că este foarte scump să renovezi și să finanțezi modernizarea în domeniul energiei. E nevoie de soluții specifice aici. Vă mulțumesc. Allora adesso noi abbiamo ancora 13 interventi. Mulțumesc. Am 13 persoane înscrise pe lista vorbitorilor, dați-mi voie să vă citesc numele. Și apoi am să închid lista. Trautmann, Grandes, Liberazzaschi, Vidal Quadras, Ertug, Vandalen, Prodi, Ticau, Galler, Correa del Campos, Caumazzalos. 14. Ancora? 14 persoane. Mai dorește cineva să se înscrie? 15. Bun. Așadar, dacă dorim să le lăsăm raportorilor timp să răspundă la toate întrebările și comentariile, atunci fiecare vă rog să vă restrângeți la un minut și jumătate. Cel mult. Vă rog. Doamna de Castillo. Mulțumesc. Acest raport are o problemă, și anume mi se pare că există o lipsă de coordonare, pentru că, în mod normal, există întâi un raport cadru și apoi rapoarte specifice. Dar acum am senzația că procedăm uh, invers, pentru că ar trebui să avem rapoarte specifice pentru fiecare domeniu care să fie discutate în trialog cu Consiliul Uh, problema este că în momentul de față deja se vorbește despre negocieri cu Consiliul fără să știm care este raportul cadru uh, și sunt uh, incertitudini enorme care nu fac decât să aducă prejudicii acestui raport. Vreau să mulțumesc raportorilor care au făcut o treabă excelentă și muncesc din greu, dar acest element mi se pare foarte important al coordonării. Uh, trebuie într-adevăr să luptăm pentru a păstra cifrele inițiale și dacă se vor face reduceri, atunci trebuie ca acestea să fie făcute în mod proporțional, așa cum a propus uh, Comisia, așa anume. Dacă se reduce plafonul total, atunci acest lucru trebuie să se reflecte în mod proporțional asupra tuturor domeniilor. Și un ultim punct, în domeniul energiei, în ceea ce privește rețelele de energie, noi am Uh, votat deja care este baza pe care ar trebui finanțate uh, proiectele, prin subvenții sau prin instrumente financiare. Uh, și uh, astfel trebuie să rămână lucrurile. Și după uh, ședință putem să, vom, să discutăm și despre, ședin, uh, despre rețelele de telecomunicații în ceea ce privește criteriile de finanțare. Um, pentru că mm, grupul meu dorește să uh, existe o legătură foarte clară cu raportul cadru. Domnul uh, de raporteurs, danke voor uh, het geleverd. El Cadraui. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor care au făcut o treabă foarte bună. Vreau să punctez câteva lucruri. Este foarte important ca la uh, examinarea amendamentelor raportorii să uh, aplice niște criterii obiective foarte stricte, mai ales în ceea ce privește anexele, pentru că obiectivul ar trebui să rămână acela ca mijloacele, uh, fondurile europene să meargă în proiectele care au valoare adăugată europeană. Uh, trebuie, sigur, să procedăm într-o manieră coerentă și mi se pare că aceasta se mai pierde din când în când dacă ne uităm la orientările pentru uh, rețelele tente, dar totuși procesul de examinare cred că merge foarte bine. Mesajul politic însă este foarte important, mai ales după declarațiile președinției cipriote și după prezentarea proiectului de buget. Sunt într totul de acord cu colegii care au venit cu critici foarte aspre. Într-adevăr, nu are niciun sens să mai venim să ne gândim la proiecte noi pentru extinderea infrastructurilor de transport, energie, telecomunicații, dacă nu alocăm și niște fonduri pentru aceste proiecte. Sigur, știm că acum ne aflăm totuși doar la început, negocierile sunt în curs, um, și există priorități care trebuie să fie stabilite. Însă, obiectivul meu uh, în ceea ce privește comisia cred că ar trebui să fie următorul. Uh, cred că rezultatul final ar trebui să ajungă cam la propunerea care s-a făcut și sau ar trebui să fie uh, prelungite termenele de la 2013 la 2014. Deci niște uh, vorbe uh, fiabile și sincere pentru cetățenii noștri care să știe unde vom investi în următorii ani. Uh, deci cred că ar trebui să avem o strategie foarte fermă pentru a obține cât mai mult din partea Consiliului. Mulțumesc! Domnul Groș, mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru prezentările lor. Uh, scurt, în ceea ce privește preș propunerea președinției, cred că s-a spus uh, ce este important și anume unul dintre instrumentele cele mai importante pentru uh, strategia Europa 2020, mecanismul conectarea Europei, dacă, acesta, dacă acesta îi se reduc fondurile, atunci, într-adevăr, le dăm dreptate cetățenilor care nu mai au încredere în Europa. Uh, acest instrument care Uh, este legat de niște proiecte foarte clare, este mecanismul conectarea Europei și vedem că vine fiecare ministru, ministrul al transporturilor, ministru uh, pentru uh, energie, pentru telecomunicații, poate, uh, dacă acest mecanism are succes, să meargă acasă la cetățeni și să le arate, uitați, asta am făcut cu banii, asta am adus pentru voi. Și dacă vrem să găsim investitori privați, atunci Uh, cel puțin cei care propun proiectele trebuie să fie convinși de acestea. Și uh, mi se pare că această convingere nu este manifestată în momentul de față. Fondul de coeziune uh, care se discută în momentul de față, eu cred că uh, avem nevoie de un compromis în ceea ce privește fondul de coeziune între Comisia Regii și comisiile noastre, și anume să uh, păstrăm principiul uh, folosește fondurile sau le pierzi, să mergem pe principiul uh, uh, valorii pentru proiecte și un ultim uh, comentariu pe care vreau să-l fac. Noi am stabilit o linie și trebuie să o păstrăm, pentru că Parlamentul, Comisia și Consiliul au avut, au ajuns la un consens și trebuie cu toții să uh, mergem pe acest consens în fața cetățenilor noștri dacă nu vrem să-i pierdem. Mulțumesc, doamna Trautmann. Merci, madame la présidente. Je voudrais... Mulțumesc, doamnă președinte. Două observații. Una dintre acestea a fost deja făcută de mai mulți antevorbitori. E vorba de combinația de finanțări multiple. M-a îngrijorat uh, amendamentul G69, care uh, nu, se mai, nu mai vizează finanțarea multiplă pentru acest mecanism. Uh, colegul a insistat asupra nevoii de a menține această posibilitate de finanțare multiplă, apoi o poziție mai restrictivă la amendamentul 47 E vorba de desfășurarea de uh, rețele de înalt uh, debit, uh, finanțată deci numai prin instrumente financiare în exclusivitate. În aceste, în aceste cazuri de acestea rețele, operatorii nu sunt foarte doritori de investiții. Mă refer la zonele mai puțin acoperite sau care sunt mai îndepărtate sau cu probleme. Deci regiuni prioritare, dificil de acoperit, în aceste regiuni, așadar, va fi foarte greu să atragem finanțări suficiente. În sfârșit, voi cere un lucru Comisiei. Sper că ea va reacționa. Care este rolul BEI, care până la urmă se ocupă de aceste instrumente financiare, dar nu mai înțelegem din aceste amendamente care va fi până la urmă misiunea și rolul Băncii Europene pentru Investiții. Mulțumesc! De Grandes, prego. Mulțumesc, domnul de Grandes, acum. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem mult timp, de aceea am să mă limitez la domeniul transportului. Pentru că există colegi care sunt mai în măsură să vină cu comentarii pentru celelalte sectoare. Vreau să mă alătur colegilor care au criticat propunerea președinției cipriote. Din nou, avem de-a face cu o propunere absolut uh, inacceptabilă cu banii ăștia nu putem să facem nimic, nu putem să uh, împlinim niște vise, nu putem nici să punem în aplicare niște obiective, mă tem că nu va duce la nimic acest buget. Și vreau să-i felicit pe toți cei trei raportori, pentru cred că aceștia au uh, uh, lucrat foarte, foarte bine, uh, într-un mod uh, foarte constructiv și uh, cu uh, bun simț. Vreau să pun accentul pe câteva aspecte care mi se par importante. Interoperabilitatea în rețelele feroviare. Uh, cred că acest lucru este foarte important, la, mai ales la granițele uh, țărilor. Apoi, uh, conectarea diverselor coridoare feroviare. Am spus că în uh, rețeaua de bază ar trebui, de asemenea, să fie uh, inclus uh, și uh, legătura cu uh, Pirinei și rețeaua feroviară de acolo. Trebuie să nu uităm acest lucru. Și, de asemenea, este fa la examinarea anexelor să fie implicate și statele membre. Nu suntem de acord propunerea Comisiei că acest lucru ar trebui să aibă loc doar prin acte delegate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Liberațchi, acum. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Przede wszystkim słowa uznania. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, colegilor noștri raportori și vreau să mulțumesc și colegilor care au vorbit înaintea mea. Trebuie să ne reamintim că mecanismul conectarea Europei uh, împreună cu fondurile de coeziune, uh, sunt două um, domenii unde valoarea adăugată europeană este foarte, euro, foarte importantă. În ultima vreme am discutat despre reindustrializarea Europei. Da, da, în ceea ce privește căile feroviare și porturile, dar dacă acum venim și spunem că reducem pachetul financiar care era dedicat acestor proiecte, nu facem decât să ne pierdem credibilitatea. Pe de o parte, declarăm cât de important este procesul de industrializare și, pe de altă parte, când trebuie să uh, finanțăm proiectele, nu o facem. Deci, trebuie să fim serioși, să ne aducem aminte ce a spus domnul Ferm. Credem că în acest moment ar trebui să ne asigurăm că fondurile sunt uh, păstrate la nivelul lor uh, inițial. Mulțumesc! Parola. Președinta, mulțumesc, domnul Vidal Coadras, acum vă rog. Vreau să uh, punctez doar trei lucruri, foarte pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește consensul. E vorba aici de mecanisme pentru conectarea Europei, de infrastructură fizică care trebuie extinsă, care trebuie completată uh, și care este în beneficiul tuturor europenilor. Alte chestiuni, fie că e vorba de reducerea emisiilor, de uh, energii regenerabile, toate sunt uh, domenii foarte bune și foarte frumoase, dar astăzi vorbim despre îmbunătățirea infrastructurii. Să nu uităm asta. Apoi, în al doilea rând, este absolut necesar să uh, terminăm odată pentru totdeauna cu aceste insule de energie. Există uh, zone din Europa care nu sunt legate de uh, țările uh, învecinate. Acest lucru trebuie să, uh, să se schimbe și cum putem să uh, luptăm împotriva blocajelor din infrastructura de transport și din infrastructura energetică dacă nu uh, suntem uh, serioși și cred că ar trebui uh, să vorbim despre blocaje, bottlenecks și în domeniul transportului, dar și, și în domeniul energiei. Deci să folosim chiar acest cuvânt. Și apoi, în ceea ce privește mecanismul conectarea Europei în ansamblul său. E nevoie de criterii, criterii pe care le-am fixat împreună pentru proiectele de interes comun. Și eu cred că aici nu ar trebui să uităm legătura cu uh, raportul uh, domnului Corea de Campos. Pentru că dacă am spus anumite lucruri în acest raport, nu putem acum să venim și să spunem altceva. Conectarea Europei înseamnă că trebuie să îmbunătățim, să completăm eventual anumite aspecte din uh, raportul de campus, care reprezintă deja uh, centrul. Mulțumesc. Domnul Erțug, acum. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În primul rând vreau și eu să felicit uh, raportorii pentru uh, MCE, pentru că au subliniat puncte importante, cum ar fi crearea de legături uh, în transport pentru creșterea caracterului ecologic al transportului. Acest lucru este foarte important și, de asemenea, s-a vorbit despre implicarea autorităților locale și regionale în proiecte. Și în documentul nostru privind uh, rețelele transeuropene uh, se menționează această implicare. Și, de asemenea, salut uh, faptul că se folosește acest concept al autostrăzilor maritime, căruia îi se acordă o mai mare importanță, o prioritate chiar. Și vreau de asemenea să menționez câteva alte puncte importante. În pe de o parte, zgomotul, poluarea fonică în uh, transportul feroviar. Colegii s-au referit la acest lucru. Într-adevăr, aceste procese prezintă o mare valoare adăugată europeană, pentru că să ne gândim la ce ne folosește dacă scriem pe hârtie, respectiv alocăm fonduri pentru proiecte foarte mari, dacă acestea nu pot fi realizate la nivel uh, european, pentru că Uh, datorită restricțiilor de zgomot, există anumite restricții de circulație în timpul uh, nopții, de exemplu. De aceea este foarte importantă coerența între orientările din documentul privind rețelele transeuropene și documentul de astăzi. Și de aceea um, vreau încă o dată uh, să îi rog pe raportori să nu piardă din vedere acest aspect. Apoi, căile navigabile interioare, de asemenea, necesită atenția noastră și sper că vom putea să mai discutăm despre aceste subiecte. Din păcate, acum trebuie să mă opresc. Mulțumesc, domnul Vandalen, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. S-au uh, exprimat multe critici față de acțiunile Consiliului, dar cred că, în primul rând, ar trebui să ne uităm în curtea noastră, pentru că există foarte multe amendamente referitoare la anexe care încalcă acest gentleman's agreement, uh, ceea ce va face negocierile foarte dificile. Deci, cred că ar trebui, în primul rând, să fim critici față de poziția noastră. Am luat uh, notă cu mare surprindere de felul în care domnul Kramer și verzii din Germania văd uh, viitorul uh, căilor navigabile interioare în Europa. Da, s-a vorbit despre canalul Main-Donau, care nu ar avea sens, nu ar fi, nu avea logică economică, dar mi se pare că proiectele din regiunea Dunării tocmai sunt proiecte europene de mare valoare. Um, vreau să apelez la toți uh, colegii să respingă amendamentul referitor la pontul de la Anver. Mulțumesc, domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de acord uh, că rețelele feroviare, rețelele, infrastructurile de transport european sunt foarte uh, importante. Uh, s-au depus multe amendamente în acest domeniu uh, care sunt, care îmbunătățesc textul. Apoi, comunicațiile prin uh, satelit pentru observarea Pământului, stocarea gazului și securitatea cibernetică. Și aceste elemente ar trebui să-și găsească locul în textul nostru. E vorba de infrastructuri uh, veritabil uh, europene care ar trebui să fie implementate cât mai repede posibil, pentru că suntem tocmai într-o uh, vreme de criză. De aceea e nevoie de aceste investiții cât mai repede posibil și trebuie să continuăm uh, aceste proiecte și trebuie să luptăm pentru obligațiunile europene și să spunem că odată ce uh, infrastructura este creată, ea poate să fie privatizată și poate să uh, aducă noi uh, uh, investiții. Tocmai am venit dintr-o vizită în China, unde m-a surprins uh, intensitatea eforturilor pe care chinezile depun și viteza cu care Uh, ei uh, lucrează, realizează proiectele. Trebuie să înțelegem că lumea s-a schimbat, se schimbă în continuare și trebuie să uh, intrăm în, în acest joc și să punem stăpânirea asupra situației. Mulțumesc! Activitatea Uniunii Europene depinde de infrastructura energetică, infrastructura de transport și infrastructura de, de telecomunicații și tehnologia informațiilor. De aceea susțin că nu e uh, acceptabil să fie diminuat bugetul, în special în ceea ce privește bugetul pentru uh, implementarea agendei uh, digitale. Aș vrea să fac câteva observații. Întâi și întâi consider că este importantă eliminarea decalajelor de dezvoltare dintre infrastructurile și sistemele de transport din statele membre. Mă refer la nevoia mai mare de a investi în infrastructura de transport în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană după 1 mai 2004. De asemenea, în ceea ce privește cele 10 milioane de euro din fondul de coeziune, este important ca ele să, fi, să fie uh, alocate uh, doar pe bază de alocări naționale, deci mă refer la cele 10 miliarde de euro din fondul de coeziune, uh, de asemenea, cred că este important ca acțiunile sprijinite cu ajutorul instrumentelor financiare să fie selectate nu doar pe principiul diversificării sectoriale, ci și pe principiul uh, diversificării teritoriale. Uh, de asemenea, am făcut câteva amendamente în ceea ce privește coridorul 10. Susțin uh, dezvoltarea căilor navigabile, susțin investițiile în canalul Main-Dunăre. De asemenea, am solicitat ca și conurbația Galați-Brăila-Măcin uh, să devină nod în rețeaua principală și practic să fie conectată de capitale prin uh, cale ferată uh, și prin transport rutier de mare viteză, de asemenea studii privind calea ferată de mare viteză între Budapesta, Arad, București, Constanța și închei, doamnă președintă, cu importanța coridoarelor maritime la Marea Neagră, care din păcate au fost uitate. Mulțumesc! Grazie, il collega Galler, prego. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich Domnul Galler. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că unii dintre colegi s-au referit deja la problema zgomotului, pentru că eu cred că dintr-o valoare europeană adăugată ă, face parte și ă, protejarea acceptării de către cetățeni uh, a acestor proiecte. Deci eu vă rog să nu vedem aceste uh, aspecte ce țin de zgomot ca și cantitate neglijabilă. Trebuie să putem finanța uh, măsuri pentru reducerea zgomotului. Uh, chiar și materialul rulant. Cred că am putea să facem un beneficiu cetățenilor astfel. Uh, dacă ați petrecut o noapte în uh, apropiere de o astfel de uh, în apropiere de o astfel de cale ferată, știți că trenurile circulă toată noaptea și că nu este foarte ușor să dormi. Trebuie ca zgomotul să fie uh, eliminat la sursă, deci trebuie să păstrăm această posibilitate în document. Mulțumesc. Domnul Correira de Campos. Președinte, patru puncte muito breves. În primul lugar, agradecer. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc rapor, raportorilor pentru deschiderea pe care au arătat-o și flexibilitatea pe care au um, acordat-o acestor propuneri. Aș dori de asemenea să mă refer la consecvența legislativă. După cum spunea și domnul Vidal Quadras, nu putem să utilizăm unele criterii pentru unele aspecte și apoi să le schimbăm pentru altele. Un exemplu, exemplu este articolul 15, în care părem să inventăm o nouă prioritate în funcție de când apar propunerile. Uh, criteriul, uh, când se vorbește de, despre criteriul primul venit, primul servit. Eu am depus uh, unele amendamente referitoare la îmbunătățirea distribuției resurselor. Ar trebui să ascultăm și uh, argumentele doamnei Pilar del Castillo uh, în ceea ce privește acest subiect. Apoi, dacă ar urma să avem o reducere a bugetului la acest mecanism, ea trebuie să fie proporțională. Însă, la Parlament ar trebui să avem o poziție fermă și să luptăm pentru bugetul pe care îl considerăm necesar. Mulțumesc. Domnul Cumuțachis. Mulțumesc, domnul președinte. Știu că numele meu este complicat, însă eu sunt un om simplu. Cum vor fi de altfel și remarcile mele? În primul rând, sprijinim instrumentul financiar, um, um, mecanismul conectarea Europei, ca un instrument uh, financiar. Apoi, un buget redus puternic, așa cum tocmai ne-a fost propus, nu poate fi acceptat de către noi la Parlamentul European. Un buget atât de limitat este dinamită pentru cei pe care uh, pentru cei care încearcă să consolideze infrastructura în Uniunea Europeană. Și dacă nu încercăm, dacă nu reușim în Uniunea Europeană să uh, promovăm uh, creșterea, măcar trebuie ca Parlamentul European să își uh, păstreze credibilitatea. Dacă trebuie să fie făcute reduceri, trebuie să fie făcute la locul potrivit. Însă lupta nu este încă pierdută, după cum au spus-o și antevorbitorii mei. Trebuie să continuăm să luptăm cu răbdare astfel încât să nu pierdem ceea ce ne trebuie pentru dezvoltare, pentru transportul în europeană. Apoi, eu cred că trebuie să sprijinim uh, autostrăzile maritime. Asta au spus deja colegii, pentru asta am și propus să crească fondurile de la 20 la 30%. Apoi, cei 10 miliarde de euro din fondul de coeziune această, acest mecanism nu poate să înlocuiască fondurile de coeziune. Iar statele care sunt beneficiare ale acestor fonduri de coeziune ar putea fi puternic afectate. Raportorii trebuie să găsească un uh, compromis. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěla poděkovat zpravodajům za práci. Naše Aș vrea să mulțumesc și eu raportorilor Uh, am și două comentarii. În primul rând, uh, fondul de coeziune. Cred că este foarte important să găsim un compromis bun în acest, uh, în acest domeniu. Fie că asta înseamnă păstrarea alocărilor naționale, fie că um, facem o selecție a unor proiecte bune în mod transparent, care să nu se bazeze pe concurență între statele membre. În al doilea rând, sunt de acord cu cei care vorbesc despre cât de important este posibilitatea de a oferi granturi, pentru că ele nu pot fi înlocuite de alte instrumente. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, urmează acum comisia. Îi mulțumim pentru faptul că este prezentă cu trei reprezentanți. Vă amintesc că avem foarte puțin timp la dispoziție, deci am să vă rog uh, câte două minute, poate un pic mai mult, dar mai trebuie să ascultăm și pe raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu mă refer la partea orizontală și la partea de transport uh, care uh, include, care se refer, la care se referă cele mai multe amendamente. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor și deputaților pentru sprijinul uh, oferit în dezbatere, mai ales în urma contribuției uh, recente ale uh, președinției cipriote în acest sens. Comisia nu poate susține acest, uh, această propunere. De asemenea, salut mobilizarea părților interesate în jurul acestui mecanism. Există o declarație uh, pe care au semnat-o mai mult de 600 de părți interesate, deputați, dar și uh, lideri din industrie care uh, solicită menținerea finanțării pentru uh, MCE. Comentarii orizontale în stil telegrafic. Salutăm amendamentele cu privire la sinergii, însă uh, trebuie să amintim faptul că sinergiile uh, se aplică numai acolo, în care, uh, acolo unde liniile directoare sectoriale le identifică. Apoi, Um, posibilitatea de a achiziționa terenuri. Uh, în acest sens, uh, mi se pare că valoarea adăugată ar fi minimă și nu aș dori să sprijinim aceste, um, aceste amendamente. Cred că am putea face asta din fondul de coeziune. Apoi, referitor la transport, um, încurajez comisiile să găsească un um, compromis cu privire la transferul de 10 miliarde din fondul de coeziune. Cred că compromisul care pare să apară este unul uh, solid um, pentru că ar da încredere statelor care beneficiază um, de pe urma fondurilor de coeziune, dar ar crea și oarecare concurență între, între proiecte și ar crește calitatea acestora. De asemenea, aș dori să mă refer la faptul că uh, avem nevoie de un mece care să respecte bugetul. Să nu vorbim deja despre o strategie cu un buget redus. Um, pachetul uh, se negociază la ora actuală. Um, bineînțeles, bugetul este limitat uh, și, drept urmare, și implementarea trebuie să fie cât se poate de concentrată Multe amendamente sunt foarte utile, însă extind uh, sfera de aplicare pentru eligibilitate, cresc rata de cofinanțare și cresc lista proiectelor. Și cu asta uh, ne îndepărtăm de o propunere mai concentrată, care, din punct de vedere tehnic, corespundea bugetului. Câteva puncte specifice, pe scurt. În continuare recomandăm să ne concentrăm asupra rețelei cheie, Uh, se, se dorea și există unele amendamente care doresc și deschiderea uh, pentru uh, rețelele cuprinzătoare. Însă cred că aceste amendamente și cred că aceste amendamente pot fi incluse în textul final, dar avem finanțare limitată și dacă dorim valoarea adăugată, ar trebui să ne adăugăm, să ne concentrăm asupra rețelei de bază. La fel, uh, același lucru este valabil pentru nodurile urbane uh, și pentru alte aspecte. Apoi, în ceea ce privește zgomotul, sprijinim pe cei care au, uh, au solicitat posibilitatea de a finanța mecanisme sau aparatură de reducere a zgomotului la bordul uh, trenurilor, însă în același timp cred că mm, calitatea uh, ar putea crește printr-o bun, printr-un uh, material rulant de mai bună calitate și prin materiale în general de mai bună calitate. Drept urmare, aș Aș uh, propune să menținem această posibilitate de finanțare a echipamentului uh, de la bordul uh, aparatelor. De asemenea, s-au depus o serie întreagă de amendamente cu privire la care ar trebui să se aplice anumite principii. Proiectele trebuie să fie la rețeaua de bază, iar aceste proiecte trebuie să fie mature și trebuie să poată fi uh, implementabile între 2014 și 2020. Mă rezum la atât uh, și vă stau la dispoziție oricum pentru întrebări uh, la nivel bilateral dacă doriți. Doamna președinte, mulțumim. Sperăm că nu ne vom confrunta cu aceeași situație uh, ca cea cu energia și comunicările între ceea ce privește timpul, pentru că mai avem un singur minut. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, două puncte. Salutăm direcția amendamentelor cu privire la TIC, instrumentele financiare, dar suntem de acord cu amendamentele Parlamentului care se referă la utilizarea instrumentelor financiare pentru infrastructură, pentru că acolo va fi generată cea mai mare valoare adăugată și cel mai mare, impact, și cel mai mare impact. Considerăm că B ar putea avea un rol important aici. Avem experiențe cu anumite facilități de finanțare și prin acest uh, tip de acțiune putem să ne asigurăm că uh, un euro investit de BEI aduce până la 10 euro de investiții uh, private în uh, ceea ce privește MCE, în zonele uh, foarte populate nu credem că are un rol, însă în zonele mai puțin uh, populate credem că poate fi important. Apoi în ceea ce privește liniile de mare viteză, internetul de bandă largă, Uh, salutăm o serie de amendamente, însă există unele preocupări cu privire la uh, neutralitatea um, rețelelor și nu în ultimul rând ne temem că dacă utilizăm instrumente financiare și stabilim standarde prea ridicate, s-ar putea să nu fie utilizat suficient de mult pentru că nu ar putea fi suficient de atractiv din punct de vedere comercial. Mulțumim Comisiei. Și acum uh, domeniul energiei. 50 de secunde, vă rog. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. În ceea ce privește energia, două puncte. În primul rând, aș vrea să subliniez nevoia de uh, consecvență juridică între liniile directoare, sectoriale și MCE și asta înseamnă stabilirea unui număr limitat de priorități și să nu deschidem, uh, practic, uh, un fel de ușiță din dos prin acest uh, mecanism. Apoi, finanțarea și instrumentele financiare și granturile vor exista trei tipuri de proiecte de interes general uh, Uh, în domeniul energetic, în primul rând proiecte puternice care vor fi asigurate de piață, apoi proiecte viabile din punct de vedere comercial, însă care au probleme cu finanțarea pe termen lung. În acest domeniu, instrumentele financiare vor juca un rol foarte important, însă din punctul nostru de vedere, după estimările noastre, se va ridica la 10-15% din MCE. A treia categorie de proiecte oferă externalități pozitive pentru societate și pentru țările vecine. Sunt proiecte care nu sunt viabile din punct de vedere comerciale și aici instrumentele financiare nu pot, uh, nu pot fi utile pentru că nicio bancă nu va dori să investească în uh, Uh, solidaritate, uh, combaterea izola, izolării uh, și așa mai departe. Deci va fi nevoie de granturi pentru a, pentru a completa instrumentele financiare în domeniul energetic. Mulțumesc! Mulțumim Comisiei! Doamna Ayala Sender, aveți două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente și care mi-au explicat amendamentele lor și prioritățile pe care stau în spatele acestora. Adevărul este că, în unele cazuri, amendamentele vor duce la compromisuri acolo unde acest lucru este uh, fezabil. Și, bineînțeles, obiectivul nostru este să uh, ajungem la un sprijin cât mai uh, extins. Apoi, când este vorba de diferitele aspecte ce țin de conținut, par să existe diferențe destul de mari și există diferențe de abordare Uh, cu privire la modul în care considerăm că trebuie să fie uh, rezolvate anumite aspecte, precum zgomotul. urmând logica de până acum, am putea să ne concentrăm, de exemplu, asupra materialului uh, rulant. Dar nu cred că putem să ne concentrăm numai asupra acestui um, lucru. Bineînțeles că înțeleg uh, argumentele unor colegi, însă poate că trebuie totuși să uh, subliniem faptul că este vorba de infrastructură. Dacă Consiliul ne sprijină, atunci am să-i rog pe colegi, pe colegii uh, care sunt interesați de acest subiect al zgomotului, uh, Uh, să discute cu guvernele lor, astfel încât fondurile pentru uh, rețelele transeuropene să fie menținute și nu să fie reduse, cum propune acum Consiliul. Pentru că dacă ar fi așa, am putea sprijini și uh, prevederile referitoare la materialul rulant. Sunt de acord cu domnul De Grandes când vorbește despre Pirinei, Mulțumesc pentru sprijin, am vorbit cu colegii de la comisie despre asta, vom fi precauți și prudenți, ceea ce poate ne va ajuta să facem progrese în acest, uh, în acest proiect. Doamna del Castillo, înțeleg ce spuneți. Energia nu este subiectul meu preferat, însă înțeleg ce ați spus. Aici, la Parlament, noi avem mandatul să uh, luăm toate acestea ca un pachet, să nu permitem excepții. Și acest lucru este valabil, bineînțeles, și pentru acest instrument financiar la care v-ați referit. Domnul Riche. Mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor, pentru amendamentele lor, pentru contribuția la dezbatere și pentru intervențiile de astăzi. Acest raport, uh, acest mecanism stârnește mult interes și, de fapt, nu este atât de controversat pe cât pare. În primul rând, ca observație, nimeni nu a zis cum că nu ar accepta că poziția Consiliului în starea sa actuală. Unii chiar au spus că este pur și simplu o bagiocoră. Deci, inacceptabilă propunerea Comisiei și chiar uh, nu avem de ce să o discutăm. Și dacă discutăm țară pe țară, am putea să tragem niște consecințe directe asupra acestor țări. Și asta ne surprinde foarte mult. În al doilea rând, toate aceste remarci nu fac decât să ne ceară să fim extrem de concentrați pe un dispozitiv legislativ simplu, ușor de înțeles, ușor de pus în aplicare și fezabil, funcționabil, funcțional. Apoi, să ne concentrăm pe coridoare și să nu lărgim la nesfârșit rețelele sau acțiunile pe care ni le dorim, să ne concentrăm din punct de vedere geografic și din punct de vedere al tematicilor și subiectelor care ne preocupă, cum ar fi acele blocaje, noduri și tot ce înseamnă valoarea adăugată europeană. În sfârșit, o guvernanță europeană autentică pentru aceste proiecte. Toată lumea trebuie să facă eforturi, toată lumea trebuie să fie gata să facă compromisuri. Proiectul nostru, mecanismul nostru trebuie să fie unul simplu, ușor de, compromis, de înțeles și uh, se poate de simplu. Deci, doamna Volan, mulțumesc. Am auzit multe idei extrem de valoroase și am senzația că toată lumea merge pe aceeași cale. Pentru o propunere, deci, bună și pentru o bună evoluție a infrastructurilor europene în toate domeniile care ne preocupă. Totuși, Parlamentul, să nu uităm, Trebuie să dea dovadă de consecvență și de coerență, așa cum au spus multă lume, și sunt sigură că doamna Corea de Campos și ceilalți vor face totul pentru acest lucru. Trebuie să spunem Comisiei că Parlamentul nu dorește să folosească o portiță uh, pentru a strecura legislația, ci trebuie să stăm cu fruntea sus și să propunem legislație, pentru că nevoile de infrastructuri, de energie este de 200, 2 miliarde și având în vedere banii care sunt puși la dispoziție și având în vedere granturile în care, forma în care se, se propun, nu vom ajunge niciodată la rezultatele scontate prin folosirea acestui mecanism. Mulțumesc. Acum domnul Simpson, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă Sartori, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că ați prezidat astăzi această dezbatere extrem de importantă și așteptăm cu nerăbdare ședința de pe 27 noiembrie, când vom găzdui uh, următoarea ședință și vom avea de lucru cu lista de vot. Uh, Mulțumesc deci încă o dată și mulțumim colegilor de la transport că trebuie să mergem la sala ASP 3E2 pentru a continua ședința transport. Mulțumesc, doamnă Sadori, pentru ospitalitatea dumneavoastră. Bine, lor i colleghi di... Colegii de la ITRE, bineînțeles, uh, vă rog frumos să rămâneți în sală. Continuăm imediat votul. Celelalte persoane care nu sunt vizate, vă rog frumos să părăsiți sala în liniște.